dragi colegi, să începem uh, reuniunea Comisiei uh, Interparlamentare cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor 2017, Convenția de la Istanbul pentru combaterea femeilor, uh, violenței împotriva Consiliului European, de asemenea, Consiliul Europei, îmi cer scuze, și ne face plăcere să ne împărtășim idei scop și pe internet. și membrii parlamentelor naționale. Și mă gândesc la anul 2014, când institutul nostru a publicat o primă propunere cu privire la ceea ce se poate măsura vis-a-vis de violența împotriva femeilor. Și dacă vă amintiți, era vorba de un document complet alb. Întrebarea este oare de ce? Nu există o consecința inegalității de gen. Prin urmare, atunci când am venit cu uh, uh, o a doua măsură și progresul vis-a-vis -vis de relația, de convenția de la Istanbul, dar și formele foarte specifice de violență pe care noi le considerăm extrem de importante și pot fi măsurate. Aceasta așadar a fost propunerea noastră, însă deocamdată e destul de dificil de măsurat. Ideea este că avem nevoie de angajament politic să facem. Credem că, într-adevăr, este nevoie să și începem practic. Mulțumesc frumos, Virginia, pentru introducere. Bună ziua tuturor. Sper că până acum ați avut o zi bună. Ziua mea a început uh, de, ca toate celelalte, citind știrile și ocupându-mă cu violența uh, de, pe bază de gen, uh, este o idee groaznică să-ți începi ziua cu citirea știrilor, pentru că știrile sunt pline de povești despre cum femeile sunt brutalizate, victimizate și ucise. Dar, totodată, este și o idee conștientizare se va baza masiv pe date administrative. Trecând mai devreme la caracterul specific al măsurii compozite, obiectivul acestei măsuri este să avem un punctaj care să ne ofere o imagine așa, de nu sunt disponibile în toate țările, ele nu sunt incluse în calcul momentan. Apoi, al doilea obiectiv este măsurarea severității violenței, impactul acesteia asupra vieților femeilor. Și al treilea este uh, să măsurăm disponibilitatea baza acestor măsuri uh, compozite, am elaborat scor pentru toate cele, scoruri pentru cele, toate cele 28 de state membre și vă încurajez să explorați interfața indicelui pentru egalitate de gen ca să înțelegeți care este poziția țării dumneavoastră în ceea ce privește scorul, dar și în ceea ce privește celelalte detalii. Această măsură compozită este pe o scară de la 1 cât scorul este mai mare, cu atât mai serios este fenomenul. și pe baza acestui set de date limitat, putem deja că spune că zilnic este ucisă o femeie de un partener actual sau fost partener. Pentru 70% de victimele violenței fizice, violența vine și cu consecințe asupra sănătății și asta este o amintire sumbră a costului imens, atât financiar cât și uman, pe care îl impune violența împotriva femeilor asupra societăților noastre. Și, în sfârșit, și-a dezvăluit experiența de violență în fața nimănui. Nici poliției, nici medicilor, nici prietenilor, nimănui. Când citesc astea știrile, uh, e o constatare pe care încerc să o țin minte întotdeauna. plan, iar pentru mine realitatea că femeile nu își trăiesc viețile libere de violență, ci marcate de tăcere, este mai pregnantă decât orice. Haideți așadar să muncim împreună pentru a schimba acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, doamnei Virginia Langbach și doamnei Blandin Molar pentru prezentări și dau acum cuvântul Simonei Lanzoni, și este direct legat cu instituțiile de stat pentru dialog constructiv cu privire la ce trebuie să facem pentru armonizarea legislației și a politicilor și a tuturor celelalte metode de combatere a violenței în baza dispozițiilor Convenției de la Istanbul. În martie 2016 am prezentat un Anul viitor uh, și Suedia și Portugalia, Franța, de asemenea, Italia, Finlanda și alte țări grupul de experți uh, se uh, vor adăuga și mai multe uh, instituții, astfel încât vom avea 15 membri în loc de 10. În curând, așadar, grupul nostru și Albania. Este greu așadar să faci o estimare uh, plecând uh, doar de la patru țări care au finalizat întregul proces de monitorizare. Dar, chiar și așa, se conturează câteva idei. Sunt anumite lucruri la care trebuie să uh, fim deosebit de atenți. Dintre numeroasele acoperite permit să afli ce se întâmplă cu adevărat în țara respectivă și prin date administrative mă refer la date care vin de la instanțe, de la forțele de ordine, de la sistemul sanitar. Acestea pot să colecteze familie, îmi cer scuze. Uh, realitatea este cu totul alta. depășite cu privire la onoare, toate aceste chestiuni trebuie introduse în legislația noastră și apoi mai este și problema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 colegi. Justiției, care și-a asumat uh, aplicarea tuturor obligațiilor. Ministerul Justiției a redactat un proiect de lege care a fost votat. Acolo se vorbește și despre hărțuială, hărțuire sexuală, conform articolului 44 din Convenție, și despre incriminarea totodată am actualizat și da, competențele poliției noastre, tocmai pentru a-i permite să răspundă adecvat la astfel de incidente violente. Desigur, conform legislației noi, am uh, înființat și o pentru a ne ocupa de aceste probleme legate de violență, a trebuit să coordonăm toți, toate părțile interesate, statale și non-statale. Acesta este începutul și nu sfârșitul Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, am fost la vot în altă comisie. Mă alătur celor care se bucură se stabilească. 23 de state membre au ratificat convenția, printre care și 14 state membre ale Uniunii Europene. Din motive de timp nu le voi numi pe toate, dar toate celelalte 14, toate aceste 14 state au semnat convenția. Convenția este, are putere juridică imediată, înainte de ratificare, anumite state membre ar trebui să-și adapteze legislația penală obligațiilor ce decurg din convenție. Însă au apărut și anumite întârzieri la nivel politic, de exemplu din cauza polemicii cu privire la conceptul de gen și, totodată, conceptul de stereotip de gen. Polemicile însă trebuie puse deoparte pentru că obiectivul convenției, obiectivul principal este să se intervine cu hotărâre în aceste probleme legate de violența împotriva femeilor. La Parlamentul European au existat tot felul de, tot felul de rezoluții în care s-au îndemnat statele membre să grăbească procesul de ratificare și să se adere la convenție fără a exista rezerve. Și ajung acum la final. Contribuția Uniunii Europene în contextul Convenției de la Istanbul ar trebui să cuprindă și aderarea fiecărui stat. Și să nu fie un fel de surogat. E vorba și de drepturile victimelor, ale migranților și cooperarea în zona penală, iar aderarea Uniunii Europene ar crește eficiența și coerența în politicile naționale în ceea ce privește combaterea violenței domestice. Există tot felul de reglementări care sunt diferite de la stat la stat. La final vreau să adresez o întrebare doamnei doctor Lanzoni, și anume, sunteți de părere că aderarea Uniunii Europene la Convenție poate fi un pas înainte pentru aplicarea acesteia. Și eram curioasă să aflu cum are loc această monitorizare și vă mulțumesc pentru atenție. exactă tensiune apar atunci când se folosesc concepte diferite, care să evaluăm și situația actuală cu realism. Destul de improbabil să se voteze pozitiv în favoarea documentului. Pentru a evita speculațiile, ceea ce privește terminologia, are loc o... sau e prevăzută o discuție în Parlament, poate că asta ar trebui să se întâmple și la nivelul uh, Curții Constituționale, tocmai pentru a se defini foarte clar dacă într-adevăr se încalcă sau se, nu se respectă valorile ale Constituției lituaniene. importanța definirii, definițiilor corecte și totodată vreau să vă spun și care sunt prioritățile, care au fost prioritățile de până acum, pe ce ne-am concentrat. vorba de numele violatorului sau atacatorului sau hărțuitorului sau proxenetului, toate aceste lucruri trebuie numite. Dar violența, la modul general, împotriva femeilor, trebuie urmărită. Se face muncii din Polonia a adoptat un regulament înainte de intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul în februarie 2011, tocmai pentru susținerea victimelor. În prezent avem 35 de um, specialiști sau uh, centre de specialiști pentru protecția victimelor și uh, vor apărea 2019, încă două. Acești, aceste centre de excelență multidisciplinare pentru protecția victimelor, victimelor violenței. Um, implică toate autoritățile active în uh, zonă. Și nu sunt doar fete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 experți uh, este aproape încheiată. Nu mai avem mult timp la dispoziție și de aceea um, nu mai avem nici mult timp la dispoziție pentru întrebări adresate experților uh, de la pupitru, dar veți avea prilejul să uh, interveniți în cea a doua rundă de discuții. În orice caz vom mai avea timp în cea a doua aveți dumneavoastră acum uh, prilejul special de a vorbi un minut, un minut și jumătate. Mulțumesc. Cer scuze, dar trebuie să plec. Trebuie să particip la altă reuniune, însă vreau să folosesc ocazia pentru a mulțumi tuturor femeilor care se află astăzi aici. Și vreau să vă reamintesc uh, cazul unei fete de 18 ani, și vreau să-i spun că o cred soldați care își puneau turma și au înregistrat incidentul pe care l-au distribuit prin rețelele de socializare. Abia când s-au uh, implicat alte femei și au uh, început o campanie, lucrurile s-au mișcat pentru că nimeni nu o credea acea fată inițial. Campania s-a intitulat Eu cred și acea viză a devenit una consacrată. Iar acele uh, fetițe, acea fată uh, a făcut parte din categoria cea mai vulnerabilă în 2015, conform unui sondaj. Acel sondaj a arătat că uh, un viol din 20 este un viol săvârșit în grup. Și acea fată intra în acea categorie și asta nu mai trebuie să se întâmple. Nu se poate să nu fie crezută o victimă a unui viol uh, săvârșit de cinci uh, bărbați. Noi cu toții pledăm pentru uh, aplicarea Convenției de la Istanbul de către statele membre. Ce lipsește aici de regulă este voința politică. Ratificarea în sine nu înseamnă că statele membre uh, au și voința respectivă, pentru că dacă nu s-a ratificat Convenția uh, și un stat nu poate lua măsuri, atunci nu se poate merge mai departe cu egalitatea de gen. Și cât există acest dezechilibru între gen, de, deci acest echilibru de gen va apărea și violența. Ratificarea este un pas înainte, însă ceea ce cer eu este, de fapt, voința politică. În țara Baștilor, de care provin, între 2005 și 2007, s-au adoptat două legi pentru pentru egalitatea de gen și împotriva violenței casnice. Toată lumea poate face ceva. Eh, vreau să menționez și copiii. În țara Bașilor, cu 10 ani în urmă, s-a înființat eh, în regiunea Ghibuscoa o asociație. Atunci eram președintea Parlamentului Regional și am uh, întâlnit asociației care îmi spunea aveți mai multă grijă de copii mi-aduc aminte în fiecare zi de acele vorbe. În fiecare zi, în fiecare an, vedem că numărul copiilor crește care sunt uciși de părinților, mai ales de tați, ca de răzbunare împotriva mamelor. Și cum se poate să nu existe aici voință politică și lipsa asta de acțiune? statele. Nu se poate ca 50% din populație, 50% din populație să poată cădea victima acestor omucideri. Deci 50% din populația europeană uh, sunt predispuși. Deci Parlamentul European trebuie să intervine și trebuie să se asigure că măsurile sunt puse în aplicare. Statele membre trebuie să acționeze, trebuie să-și propună acest lucru la nivel regional și la nivel uh, comunitar în lupta împotriva violenței. Îmi pare rău că trebuie să plec, dar deja am întârziat șase minute și trebuie să particip la alte reuniune. Mulțumesc! 2011 am decis ratificarea în Parlamentul Italian și mi se pare foarte important din două motive. Odată pentru că mm, este obligatorie juridic, nu este doar un avertisment sau o propunere, ci și în al doilea rând pentru că este esența sau lovește esența problemei, inegalitatea. În esență, femeile sunt egale bărbaților. Și vreau să spun prietenilor din Polonia același lucru și le doresc acest lucru din inimă iau foarte în serios problemele lor. Nu este o amenințare a adresa familiei, ci exact din potrivă. Este singura posibilitate pentru a întări legăturile familiale. Și uh, cele cu copii și cele între soț și soție. Deci această relație trebuie să se bazeze pe uh, atenție, pe atenție reciprocă, pe grijă, pe respect aceste valori catolice care par puse în pericol, dar este exact opusul valabil. Noi nu facem nimic decât să întărim esența relațiilor interumane, pentru că există, sigur, și cazuri disperate, dar există și familii foarte normale în toate statele membre și e nevoie de eforturi comune toate mediile culturale și religioase din care provenim. Nu trebuie să vă temeți de aceste teorii de gender. Fiecare are o perspectivă diferită. Uh, chestia cu genul este o chestie vagă, dar în contextul violenței nu are nicio legătură această discuție. Aici un sens. Violența împotriva femeilor are un specific comparată cu alte cazuri de violență. Deci asta este esența demnității unor relații de dragoste și afecțiune. Mie îmi place cultura poloneză foarte mult. O cunosc și destul de bine. Am fost de mai multe ori în țara uh, dumneavoastră, am văzut ce bogăție există acolo, dar există și contraste foarte mari. Și trebuie să fiți uh, vârful de lancie. Mulțumesc! consacrate, bune practici, înainte de a da cuvântul delegațiilor naționale și, desigur, și eurodeputaților noștri, următorul uh, anunț. Vreau să-i rog pe colegii din Italia și Spania să intervină și reprezentanții juridică gratuită pentru femei, indiferent de venitul acestora, în cazul violenței domestice, de asemenea interdicția de a se apropia de uh, domiciliul familial, interdicția adresată agresorilor, precum și protecția minorilor. Sunt lucruri importante pentru o schimbare culturală reală în țara noastră, conform Convenției. În uh, cazul reformei școlare, uh, există un nu se adresează doar copiilor, ci și uh, familiilor acestora și profesorilor. În 2015 am avut primul plan guvernamental extra, uh, extraordinar împotriva violenței de gen, care conținea mai multe lucruri. În primul rând, o um, bază comună pentru toate instituțiile, care nouă ni s-a părut esențială în combaterea violenței de gen, precum și un fost creată, în primul rând, pentru a vedea ce s-a făcut uh, cu privire la implementarea Convenției de la Istanbul, pentru a vedea cum s-au folosit fondurile, 60 de milioane de euro, nu e o sumă mică, aceasta este suma cheltuită până în 2016 și mai ales pentru a vedea cât din norme s-a implementat și ce greșit din toate acestea. Și am văzut că, deși legislația italiană este foarte avansată și crimele în general scad semnificativ, femicidul rămâne cam la același nivel în fiecare an. În medie, o femeie la două zile este ucisă. Așadar, avertismentele și ordinele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 servii de poliție din sute au stabilit un protocol de cooperare la nivel local, deși ceea ce se realizează și universitățile transformându-le într-o obligație, stabilind drepturi și libertăți. În acest caz, combaterea violenței de gen și stabilirea de drepturi egale pentru bărbați și femei. Legiuitorii deci, noștri ar trebui să fie pionieri, chiar dacă în unele cazuri societatea era rămasă în urmă, nu era gata să accepte anumite lucruri. Acesta este genul de curaj politic sau că ce am făcut nu este suficient pentru a oferi un răspuns eficient la violența de gen. A rămas o plagă, o, un dezastru în uh, țara noastră. Nu e suficient un minut de tăcere. Trebuie să vorbești despre asta. După cum spui, puterea Și acest pact are doi piloni elementari. În primul rând, propunerile venite de la experți, experți audiați în comisia noastră, experți pe egalitate, sănătate, probleme sociale, juridici, reprezentanți ai uh, asociațiilor familiale și mulțumiri tuturor femeilor și conștientizarea, educare, sprijin, îmbunătățirea protecției și ajutorului pentru victime, uh, protecție și ajutor pentru stat și de organism uh, al sale, ci și de um, comunitățile autonome și de organismele regionale, astfel încât ca măsurile să fie puse în aplicare imediat, odată ce bugetul este aprobat. Aș dori să vă mai împărtășesc 80% dintre femeile care suferă violență domestică nu fac niciodată o plângere oficială. Este paradoxal, așadar, să auzim ceea ce se spune adesea despre mărturiile false. Am auzit-o pe reprezentanta țării Baștilor mai devreme și știu că uh, cunoașteți și atacul

internațional de acțiune. În acest sens, Parlamentul are un rol fundamental, există audieri cu experți organizate foarte des, astfel încât noi putem redacta legi importante. A existat una în 2017 care a decurs din Convenția de la Istanbul pe sens, care stabilește exact răspunderea părinților în momentul că există un conflict violent între părinți, pentru că de regulă primele victime sunt copiii. Agenda noastră nu se referă doar la violența domestică, ci tot soiul de violență se investesc uh, foarte important în egalitatea de gen și uh, în alte domenii conexe. Bugetul uh, combaterea violenței domestice a fost uh, ridicat, crescut și există un sistem nou pentru promovarea egalității de gen de cetățenie în școli. Am uh, observat în acest domeniu că toate lucrurile pot fi combătute în școli. Bine, legile nu sunt uh, încă perfecte, nu sunt suficiente, e important să se schimbe mentalități. Dar nu avem curajul să intrăm de vreme în școli cu aceste abordări, să ajungem la copiii noștri și să le spunem că trebuie să existe o relație fără a domina pe ceea și-l controla, pe ceea să spunem fetelor că o relație, o relație adevărată nu înseamnă subjugare, atunci nu putem câștiga lupta. Vrem să câștigăm lupta și o vom câștiga. Parlamentul European trebuie să fie puternic în politicile sale, trebuie să aibă o legislație puternică și totodată trebuie să existe și programe care vor uh, ajuta să se schimbe mentalități. Acum, un șlipec are cuvântul la Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să intervin și eu în dezbatere, pentru că există un obiectiv nobil aici, deja că aici este vorba și despre cazuri în care vorbim despre femei, dar totodată este și un document controversat, pentru că multe dintre state au refuzat să ratifice documentul. Trebuie să vedem care sunt cauzele, unde acolo. Acolo foarte mulți oameni au atras, au atras atenția asupra problematicii care este ridicolă. Și incluzând în legislația națională concepte care sunt în conflict cu uh, legislația națională, deci cu conceptul de gen, de exemplu, e bine, aceste lucruri reprezintă un pericol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 și o legislație foarte bună. Statele membre nu ar trebui să ratifice convenția. Avem nevoie de alt tip de document, un document mai bun. Violența domestică plasarea accentului pe relații de afecțiune. S-a vorbit mai devreme de 20 de ani de legislație care nu a reușit să schimbe statisticile. Este o abordare ideologică. De ce este nevoie însă pentru a schimba lucrurile? Pentru a trata probleme administrația. Am auzit uh, de cazuri din Europa Centrală că nu vrem să uh, abordăm această ideologie de gen, pentru că există valorile creștine și oamenii sunt creați egali suntem aici la Parlamentul European și aici, bineînțeles că spiritele nu sunt mereu de uh, aceeași părere. Eu însă vin din Lituania, este o țară din Europa de Est. Eu însă sunt catolică și sunt convinsă că nicio țară violența împotriva femeilor poate fi justificată, nici prin tradiție, nici prin religie. Trebuie să ne punem la această filozofie. Să continuăm cu textul acum. finanțare la nivel legislației primare și secundare și terțiare. Având în vedere constrângerile de timp, vă voi da doar câteva exemple. Deci vorbim aici despre ordinul de restricție și despre legislația care este sau armonizată cu articolul 52 din Convenție sau redactarea legilor, care sunt foarte importante și aici vorbesc în calitatea unui avocat, în calitate de avocat, dar totodată ideea în care trebuie puse în aplicare legile, un lucru esențial, și cadrul legal necesar reprezintă un pas necesar în lupta împotriva violenței. Vorbind de numele țării mele, așa cum lupta noastră a fost înconată de succes în ceea ce privește ratificarea, aici trebuie să spun că nu vom întârzia nici în uh, acordarea legislației. Însă e important să luăm și măsuri de prevenție. Am, uh, am auzit și astăzi că se plasează accentul și pe prevenție și văd foarte multe ONG-uri reprezentate aici, sunt uh, ONG-uri reprezentate și în România, care uh, fac o treabă excelentă și nu avem cuvinte de, destule pentru a le concurență. Noi credem că educația și prevenția reprezintă pași foarte importanți în această luptă, pentru că e important să se anticipeze tocmai pentru a diminua efectele violenței. Aș continua prin a uh, exprima susținerea capacităților disponibile. Nu trebuie să precupețim niciun uh, efort în uh, ideea în care vrem să asigurăm femeilor, femeilor un cadru sigur este rădăcina răului, aici unde duc, de fapt, uh, toate pistele când se vorbește despre cazuri de uh, violență, ele duc în mijlocul societății. Deci sunt zone de conflict, sunt zone unde nu se rezolvă problemele către stat și trebuie să uh, existe și un sprijin comunităților. Agresorii trebuie să fie trași la răspundere și să se înceteze acest cer vicios al violenței. De aceea, Convenția de la Istanbul reprezintă o platformă comună de dialog pentru statele membre și pentru statele terțe, vecine, chiar și cu uh, un eveniment uh, ca cel de astăzi uh, se poate ajunge mai departe pentru că este un schimb de experiență, se poate progresa și vă rog pe toți să uh, ne fiți alături pentru că obiectivul nostru principal este să încetăm violența până la urmă, pentru că violența duce la violență. Mulțumesc! noastre, are cuvântul, doamna Paina, Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că avem de a face un lucru foarte riscant. Ceea ce a spus uh, un eurodeputat al instituției noastre nu mi se pare acceptabil. Germania a semnat, ratificat um, Convenția de la Istanbul, care a intrat în vigoare în 1 august 2014. Guvernul actual însă nu respectă deloc această convenție. Și uh, justiția se preface că nu există existat acel incident cu turma de cinci bărbați care au violat uh, o fată de 18 ani și dintre cei cinci, unul era membru al armatei mai erau și doi uh, membri ai poliției civil, uh, ai gărzii civile. Există cazuri în care judecătorul permite ca raportul gestionat de familia uh, victimei. Deci aici, uh, de fapt, adesea victima este obligată să aducă probele. Deci se face o judecată de valoare a vieții, a eticii vieții private a victimei și după aceea se judecă. Deci, după ce responsabile trebuie să se asigure că se pune și în aplicare. Trebuie să spun că femeile au dreptul la protecție și asistență în instituții specializate. Nu se poate ca doar agresorii să uh, se bucure de programe de sprijin. Asta s-a întâmplat în trecut. Existat un caz în care o femeie a depus de patru ori plângere și totuși nu a fost protejată. școală de tatăl în fiecare zi. Există o sumedenie de astfel de cazuri și trebuie să existe o directivă împotriva uh, hărțuirii sexuale și a altor fapte uh, penale. Deci este un subiect care trebuie să fie tratat transideologic. În țara mea, niciun partid nu este condus de o femeie. Și acolo există un uh, patriarhat să combatem asta, indiferent de apartenența politică, pentru că e vorba despre drepturile noastre și despre egalitatea de gen. În Spania, în ultimii ani, a existat o, au existat măsuri de austeritate și s-au uh, tăiat fonduri, tocmai aici și în zona respectivă. Exact aici, uh, în această perspectivă, nu s-a mai investit și vreau să spun acest lucru astăzi. Citez un raport al Consiliului Constituțional spaniol. Majoritatea femeilor care sunt victime ale violenței um, sunt expuse unei violențe psihologice și nu fizice. Dacă judecătorii recunosc acest lucru, dacă de fapt nu iau în serios victimele, atunci e normal ca femeile să nici nu se mai adreseze justiției. Și dacă putem pleca de la premisa că anchetele se desfășoară astfel, în sensul că se investigează împotriva victimei, deci a femeii, e destul de clar că nu există o motivație prea mare să te adreseze organelor de justiție. E important ca forța juridică uh, să fie instruită astfel încât aceste lucruri scandaloase să nu se repete. Cuvântul doamna 2017 și o autoritate pentru compensații. În acest cadru s-a ratificat și Convenția de la Istanbul în data de 17 noiembrie și totodată am lansat procesul de consultare, iar la începutul anului viitor se va vota este o care, și problema finanțării adăposturilor și a centrelor care sprijină judecători aceea trebuie să începem de la școli, de când copiii sunt mici. Însă astăzi, de, în Italia, de exemplu, trebuie să fii curajoasă să denunți asemenea acțiuni, fiindcă 85% dintre victime nu denunță niciodată violența la care sunt supuse. Și asta pentru că nu au la dispoziție plăcerea. Și când ți se oferă niște compensații ridicole pentru incidente șefii Parlament, se bucură de susținere. Nici măcar nu trebuie să existe o, opoziție politică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 școli de gândire în Slovacia. Unii vor o ratificare rapidă și alții, un grup de experți, nu își doresc această convenție. Eu fac parte din convenție nu este modul corect de a acționa. Este un prejudiciu nefericit al unora să creadă că cei care sunt împotriva acestei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 faci nimic. Și trebuie să spunem acest lucru guvernelor naționale și trebuie să spunem și aici, în Uniunea Europeană, către Uniunea Europeană. A fost importantă ratificarea convenției, dar nu poate acolo să fie sfârșitul. Avem nevoie de acțiuni împotriva violenței de gen. Deci trebuie să continuăm efortul. lucrurile excelente ale uh, Institutului European de Gen, vedem că raportul de egalitate scade sau e cel puțin stagnant să combată s-a făcut facem pași importanți înainte. De asemenea, trebuie să fim atenți la cei care lucrează și predau copiilor, să-i formăm pe cei din sistemul judiciar, lucrătorii sociali sfârșit, mai sunt lucruri de adăugat la măsurile noastre pentru ca acești copii să nu poată fi folosiți de acești tați care au fost condamnați nu pot primi nici custodia copiilor. Sunt multe lucruri care trebuie încă îmbunătățite pentru a proteja în mod special minorii. Se vorbește și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 evoluează foarte lent. Eu sunt uh, membra Parlamentului Turc. Țara mea a fost prima țară care să semneze și să ratifice această convenție și numele ei vine de la țara care a semnat prima dată. Uh, știu că este ușor. Poate că nu e ușor, dar din potrivă e nevoie de mult curaj, dar felul Bye. 70 din Convenție uh, oferă Parlamentului Națională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Început, uh, vreau să prezint uh, organizația noastră. Este cea mai mare coaliție abordarea problemei violenței domestice pe agenda politică. Deci sunt 20 de ani de tradiție, dar vedem acum că realitatea are două fațete. Se pare că cererile uh, organizațiilor uh, femeilor sunt luate în serios, pe de o parte. Am uh, reușit să influențăm s-a adoptat uh, Convenția la Istanbul și totodată s-a transmis un semnal important uh, privind angajamentul ferm uh, în combaterea încălcării drepturilor femeilor. Însă rămân foarte multe lucruri de făcut în continuare și asta este cealaltă fațetă despre care vorbeam. Nu voi repeta statistic, datele statistice menționate de antevorbitorii mei, însă ceea ce pot să vă spun este că cei 45 de experți însă în continuare faptul că femeile sunt protejate în mod inegal în Uniunea Europeană. Din păcate, legislația națională și politicile privind uh, violența împotriva femeilor sunt foarte diferite de la o țară la alta. Toate rezoluțiile importante privind violența împotriva femeilor, rezoluțiile Parlamentului European, din ultimii ani, inclusiv ultima rezoluție puternică din septembrie, care a fost adoptată de o majoritate copleșitoare, a ajuns la aceeași concluzie. În funcție de uh, locul unde domiciliază, femeile pot uh, să aibă acces la protecție sau nu. De exemplu, în anumite țări din Uniunea Europeană nu există linii de urgență pentru victime câte femei trebuie să fie bătute uh, spionate sau ucise până când să se, să se facă ceva la nivel european. Mai multe organizații ne-au, ni s-au alăturat într-o coaliție europeană împotriva violenței dreptate împotriva fetelor sau a femeilor, dar și alte categorii, persoane fără adăpost, persoanele LGBT și alte categorii vulnerabile. Acțiunile europene sunt foarte necesare, tocmai pentru a înceta această evoluție și pentru a asigura tuturor fetelor din, și femeilor din Europa o viață sigură. Acest uh, obiectiv ar trebui să fie important și în uh, negocierile privind ratificarea Convenției. Salutăm uh, eforturile Parlamentului European și ale Comisiei Europene, respectiv președinției în uh, conștientizarea acestei probleme și uh, în spre ratificare către Europa a Convenției de la Istanbul și totodată adoptarea unui cod de conduită. Violența împotriva femeilor și a fetelor este o problemă europeană, de aceea este nevoie de uh, un răspuns politic european. Și acum avem prilejul să lucrăm împreună pentru a găsi cea mai bună metodă pentru a aplica prevederile Convenției de la Istanbul în prevenția violenței și oferirea măsuri de protecție, respectiv urmărirea penală a agresorilor. Consiliul Uniunii Europene uh, negociază această ratificare, dar trebuie să pună dincolo de orice îndoială uh, ratificarea și îndemnăm Consiliul Uniunii Europene și statele membre să se asigure că Uniunea Europeană va ratifica Convenția de la Istanbul în lunile ce vor urma. Și asta cel mai rezonabil uh, context și cu o sferă cât mai largă de aplicare. În acest proces suntem uh, convinși că următoarele președinții ale Bulgariei și și următoarele președinții se vor asigura că uh, problema va fi prioritizată. De 20 de ani uh, Așteptăm schimbări, însă ne așteptăm la uh, schimbări reale, nu doar reforme pe hârtie. Ce vrem mai întâi de toate, recunoașterea partea, din partea Uniunii Europene și a statelor membre a tuturor cazurilor de violență împotriva femeilor și recunoașterea faptului că e, acest lucru se întâmplă pentru că victimele sunt femei. Ce ne mai dorim? O strategie cuprinzătoare a Uniunii Europene tocmai pentru a înceta toate formele de violență comise de, comise de bărbați împotriva femeilor și fetelor. Fără o strategie nu există un buget și nu există în orice caz un buget uh, pentru egalitatea de gen. Exist, e nevoie de o egalitate de gen tocmai pentru a ne aplica asupra tuturor problemelor structurale. Violența împotriva femeilor și fetelor. Sub această umbrelă solicităm numirea unui coordonator uh, european care se ocupe de violența împotriva fetelor și femeilor, cu un mandat politic puternic care să coordoneze eforturile tuturor agențiilor uh, europene abilitate și care să susțină și măsurile la nivel național. De asemenea, solicităm uh, consultări sistematice și o finanțare durabilă pentru organizațiile femeilor care susțin cauza lor asemenea, ne dorim uh, campanii de advocacy și conștientizare la nivel european uh, și local. Rezoluția Parlamentului European din septembrie, votată de uh, o mare majoritate din toate partidele, din întregul spectru politic, solicită de asemenea crearea unei strategii europene pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Și, de asemenea, o strategie europeană care uh, să fie folosită peste tot. Mulțumim doamnei Ana Maria Corața Pil și doamna, doamnei Bonfor pentru implicarea foarte importantă și activitatea lor foarte importantă în acest sens. Viol violența împotriva femeilor nu este abstractă. Femeile vorbesc despre asta și uh, trebuie să se mute culpa, culpabilitatea de la victime către agresori. Iar MeToo, campania a subliniat acest lucru spune câteodată că uh, vocile femeilor acum sunt mult prea multe și mult prea uh, ridicate ca să mai fie ignorate. Nu mai sunt decât uh, voci uh, readuse, reduse la tăcere voit sau ignorate, care nu mai sunt luate în considerare. Există și uh, alte categorii, femei uh, cu dizabilități, uh, femei eh, migrante sau eh, alte categorii vulnerabile. Deci este, a sosit clipa să transformăm acest angajament în realitate. În cele din urmă, permiteți-mi să vă invit să mm, participați la conferința noastră privind Convenția de la Istanbul, ca să vă vorbi despre politicile necesare aplicării Convenției. Asta se va întâmpla pe 6 decembrie la reprezentanța permanentă a Germaniei la UE. Este o inițiativă comună cu Consiliul Europei. De aceea și vă mai rog să ne urmăriți pe social media în cele 16 zile dedicate combaterii violenței împotriva femeilor. Și de asemenea vă mai spunem că nu, voi mai, nu vom mai aștepta încă un secol, acum a susit clipa. Mulțumesc! Mulțumim și acum raportorii de Maria Corața Bild. Aveți 5 minute la dispoziție și vă rog să nu depășiți timpul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor. Este un uh, prilej deosebit, o ocazie importantă astăzi uh, de a ne alătura, de a ne aduna forțele și asta într-o ratificare a Convenției de la Istanbul. Sigur, Convenția a pornit la vreau să aduc un omagiu, să apreciez cu adevărat eforturile ONG-urilor în uh, protejarea femeilor și a drepturilor lor. Bineînțeles că vorbim despre un uh, fenomen atât de răspândit în continuare și atât de tolerat în Europa, astăzi uh, dăm voce milioanelor de femei și fete a căror viața este distrusă de violență și cred că sper că putem uh, spune cu voce tare că ele nu sunt singure și că ne pasă. De asemenea, vedem în spațiul public, la acasă, dar și pe internet, uh, rețele de socializare, că a devenit un uh, fenomen global, cu noi forme de uh, infracțiuni, pornografie pe internet și șantaj sexual și așa mai departe care ruinează milioane de vieți. Este incredibil câte cazuri de hărțuire la locul de muncă există. Am rămas mulți în fața răspândirii acestui fenomen și când am văzut câte vieți au fost ruinate acum 20 sau 30 de ani, dar și astăzi, în continuare, în urma acestui abuz de putere din partea bărbaților doua vreau să mulțumesc femeilor care au îndrăznit să vorbească, să spună ce li s-a întâmplat. Știm cât de greu este să denunți aceste abuzuri. Știm cât de uh, frustrant este să spui ce s-a întâmplat, dar să nu se întâmple nimic. Cât de dureros este acest proces al uh, amintirilor în astfel de cazuri. Este un proces al rușinii. Și câteodată chiar femeile, ele înșine, nu iau aceste cazuri în serios. Dar acesta este mediul, mediul în care se întâmplă. Așa trebuie să procedezi uh, dacă îți dorești un loc de muncă, dacă nu înțelegi regula jocului. Așa spun ele. Și uh, despre asta este vorba și în Convenția de la Istanbul. Trebuie să schimbe mentalitatea și stereotipurile toată societatea astfel încât să se uh, clădească o cultură a respectului pentru femei și fete. Și asta implicând bărbații și băieții. Cred că uh, iarăși a fost important să se arate că rușinea sau vina trebuie să se mute de la victimă la agresor. Vedem câte femei se simt vinovate sau sunt făcute să se simte vinovate, care trăiesc în rușine, izolare și tăcere. O să vă spun despre un eveniment eh, incredibil din Suedia, anii 90. Sute de actori de teatru din Suedia au citit cu voce tare în spațiul public sau eh, povești despre victime femei, iar deviza a fost nu vom tăcea în continuare, nu vom rămâne în tăcere. Silent Action s-a chemat acea campanie, sper că ați auzit de ea. Însă este foarte important să continuăm să emancipăm, să încurajăm femeile să se ducă la uh, organele legii, la poliție și să denunțe agresiunile. Dacă va exista o infracțiune, atunci trebuie să existe și repercusiuni. Asta trebuie să se arate și cred că asta vom face Uh, prin uh, implementarea Convenției de la Istanbul, să înăsprim sancțiunile pentru astfel de infracțiuni atunci când sunt condamnați agresorii. Sigur, despre ceea ce vorbim, e aici e vorba de violența bărbaților, e vorba de gelozie, de frustrare, de alcool, de răzbunare, de supunere. Ideea că femeile trebuie să nu fie prea independente, prea puternice autonome. Bun, mai există și uh, cazul în care se ajunge la ucidere. Acolo există complicitatea femeilor și cred că este foarte important ca împreună să înțelegem că nu există o justificare a violenței. Nici o cultură, nici o tradiție, nici o religie nu poate justifica violența și trebuie să diferențiem între religie și interpretarea religiei. Atunci când e vorba de abuzuri și supunerea femeilor. Cu colega mea, Cristina, ne-am luptat în, uh, dincolo de partidele politice în ultimii ani să uh, obținem această aderare a Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. De deci ce este importantă această aderare? Pentru că Tehnologia de instrumente e limitată. Nu avem de instrumente și unelte, trebuie să creăm un cadru legal și trebuie să creăm mai multe posibilități pentru a o implementa. Deci mesajul este, haideți să facem mai multe lucruri împreună pentru a atrage alte state membre să ratifice Convenția de la Istanbul. Salut Estonia, Cipru și Germania, dar mai sunt alte state membre care nu au făcut-o. E o problemă și a interpretării termenului de vreau să invit Consiliul Europei și toți colegii să ne ajute să lămurim faptul că e vorba despre violență împotriva femeilor, tocmai pentru că sunt femei. Și în Parlament, în grupul meu politic PPS, suntem foarte angajați să lucrăm cu toți eh, ehm, cu toate instituțiile pe care le reprezentați, tocmai pentru a ajunge la zero toleranță în fața violenței. Mulțumesc! la Parlament Așteptăm ca uh, această competență să fie integrală, astfel încât, la nivelul Uniunii Europene, atunci când statele membre nu au ratificat cu toatele, noi să putem asigura această protecție tuturor femeilor care locuiesc în Uniunea Europeană. Și, în plus, solicităm însoți acest proces așa cum am făcut-o și anterior. Este ceva indispensabil. Mulțumesc de asemenea președinției estoniene care a pus Convenția de la Istanbul pe ordinea de zi și care, de altfel, Estonia a și ratificat-o destul de vreme. Uh, președinția bulgară și apoi cea austriacă vor trebui să facă aceleași lucru, pentru că trebuie să îi acordăm prioritate absolută, astfel încât aceste situații intolerabile și insuportabile amenin, amenință drepturile femeilor și mă gândesc în special la Polonia. Vă reamintesc că Parlamentul European săptămâna trecută în plenară a adoptat protejeze drepturile femeilor și să combată Solicităm Parlamentului să ne ajute să convingem statele membre că această ambiție trebuie îmbrățișată și prin ratificarea Convenției de la Istanbul, fiindcă știm că Parlamentul este mai ambițios în eforturile sale împotriva violenței de gen. Avem o propunere de text a Comisiei cu privire la codul de conduită, care se discută acum în dați fiind de decizia de semnare, unde știți Există acțiune în desfășurare. Am avut câteva întâlniri, doar, deci nu pot să vă spun în ce direcție ne îndreptăm, însă vă asigur că încercăm să facem din acest corp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 dreptate. Dacă suntem drăguți, poate ne mai acordă 5 minute în plus. Deci, intervențiile sunt limitate. pe scurt cum stau lucrurile în Belgia. 2007, altul din 2008 până în 2010, următorul din 2010 până în 2014. Metoda de lucru se bazează pe îmbunătățiri continue în acțiunile din teren și violență. și o abordare cantitativă și calitativă pentru colectarea datelor cu privire la toate formele de violență, prevenirea violenței, de asemenea sprijinirea victimelor, precum și lupta împotriva violenței la nivel internațional. Asta nu trebuie să uităm. Președinta întrerupă, v-am rugat să nu vorbiți mai mult de două minute. Stimată doamnă, ați vorbit peste trei minute. Este adevărat că suntem și vorbi mult. Are cuvântul domnul Simonic. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru organizarea conferinței Are acum cuvântul domnul Iarovski, membru al Senatului polonez. A fost o discuție foarte reprezintă și o amenințare la, referitoare la dezintegrarea familiei. Familiile poloneze sunt protejate de Constituție, iar familia poloneză reprezintă Uniunea acest aspect mari persoane care se ascund în diverse țări europene pentru a fugi de obligațiile pe care le au. Și cred că nu există nicio armonizare, nicio coordonare în ceea ce 2006, iar în 2012 a însemnat Convenția de la Istanbul, ratificând-o apoi, doi ani mai târziu, în 2014. În aceste zile, Parlamentul maltez chiar discută o altă lege pe același subiect, care integrează legea din 2006. Această nouă lege va consolida Convenția de la Istanbul, impunând noi obligații și înăsprind pedepsele pe vorbim mult despre voință politică. persoanelor și asta în unanimitate. Obiectivul nostru este să protejăm mai bine victimele, să pedepsim mai tare agresorii și să-i instruim mai bine pe profesioniștii implicați. Reprezentanții uh, bisericilor, uh, îmi cer scuze, uh, judecătorii, ofițerii de poliție, lucrătorii sociali și așa mai departe. În ceea ce privește legislația, s-au făcut